Uh, petiția lui Dobrin Totev de naționalitate bulgară în ceea ce privește implementarea uh, unei testări împotriva COVID-19 subvenționate de către UE pentru persoanele care sosesc în statele membre UE în scopuri de turism. Și petiționarul nu a putut să fie prezent, uh, dar va urmări dezbaterea pe internet. Avem reprezentanți din partea Comisiei, de la Direcția Generală Grău, de la Home și de la Sante. Nu știu dacă avem uh, întrebări pentru Direcția Generală Home, dar începem prin a da cuvântul lui Miloș Momot. Good afternoon. Thank you very much. Bună ziua, mulțumesc că îmi dați cuvântul. Am să explic uh, foarte pe scurt, ce a făcut Comisia ca să restabilească libertatea de mișcare a cetățenilor europeni și apoi am să rog pe colega Creepers de la uh, DJ Santes să vorbească mai mult despre testare. Această epidemie a afectat foarte mult societățile și economiile noastre și știm că potrivit ultimelor date Eurostat din septembrie, putem să vedem că sectorul serviciilor din UE în iunie 2020 a fost afectat în măsură de uh, 16% de criza COVID-ului, dar uh, unele sectoare, ca de exemplu turismul, a fost afectat cu 75% și agențiile de călătorii fac parte dintre societățile cele mai afectate pentru că și-au pierdut uh, uh, 84% din volumul de activități. Și dacă facem o comparație cu datele din iunie 2019, ne dăm seama că um, consecințele sunt de dreptul dramatice. Ca să limităm răspândirea virusului, statele membre au luat diferite membre. Uh, statele membre au diferite măsuri, dintre care unele au restrâns drepturile cetățenilor, și au restricționat intrarea pe teritoriul lor sau călătoriile în afara granițelor și așa mai departe. Însă aceste măsuri au fost luate în mod unilateral, ceea ce a afectat viața întreprinderilor și a cetățenilor și în plus erau măsuri care se puteau schimba într-un timp foarte scurt și care nu puteau să fie anticipate. În mod normal, ă, astfel de măsuri care afectează și restricționează drepturile ar trebui să se aplice în mod proporțional, în conformitate cu principiile generale ale dreptului comunitar, mai ales proporționalitatea și nediscriminarea. În ultimele luni, Comisia a urmărit situația foarte îndeaproape, cooperând cu statele membre, oferind um, consiliere. De exemplu, în martie 2020, Comisia a publicat linii directoare în ceea ce privește gestionarea frontierelor pentru a proteja sănătatea și pentru a garanta disponibilitatea și furnizarea serviciilor. Și pe 30 mai, Comisia a publicat un pachet de măsuri în ceea ce privește călătoriile în scop de turism, inclusiv abordarea coordonată pentru ridicarea controlelor la frontierele interne și pentru a permite libertatea de mișcare de care se bucură cetățenii europeni și care au fost privați de ea din cauza măsurilor de uh, combaterea uh, uh COVID-ului. Uh, în cadrul uh, întâlnirii miniștilor de transport și de turism de pe 31 mai s-a publicat un protocol de principii de interoperabilitate uh, elaborat în colaborare cu DJ Sante și cu privire la tot ceea ce ține de tracing. Acum se termină procesul ridicării controlului la frontierele interne și, în mod normal, au fost cu toate înlăturate până la sfârșitul iunie 2020, cel puțin în majoritatea statelor membre. Totuși, ținând cont de evoluția epidemiei, unele state membre au reintrodus anumite restricții sau le-au menținut pe cele pe care le aveau deja în vigoare. Însă, având în vedere învățămintele trase din uh, primul val al um, contaminărilor, Uh, acum adoptarea restricțiilor ar trebui să fie mai transparentă și mai coordonată. Acest efort de coordonare este în continuare foarte util. De aceea, în, la începutul lunii septembrie s-a adoptat o propunere de recoordonare um, o propunere a Comisiei de coordonare a eforturilor uh, statelor membre pentru a uh, lupta împotriva COVID-19 și se cer, de exemplu, aplicarea de criterii comune, introducerea de plafoane uh, și uh, folosirea aceleiași cod de culori, um, folosirea unei abordări comune în ceea ce privește măsurile pe care trebuie să le respecte persoanele care se deplasează din și în uh, zone cu un număr crescut de um, contaminări și să nu se adopte niciun fel de restricții care să nu respecte toate aceste cerințe. Acum îi dau cuvântul colegii mele de la DJ Sante, Iolin Kuipers. Thank you very much. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. În plus, față de ce a spus colegul meu, aș vrea să uh, insist pe trei aspecte din punctul nostru de vedere. În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că definiția politicii de sănătate și organizarea și oferirea de servicii de sănătate sunt competența statelor membre, potrivit articolul 168 din TFUE. Așadar, este de răspunderea guvernelor naționale să hotărească cu privire la punerea în aplicare uh, de um, măsuri în domeniul sănătății și uh, să stabilească condițiile de respectat. Aș vrea să subliniez că în actuala situație epidemiologică, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, ECDC, acum nu recomandă uh, ca călătorii să fie testați în mod sistematic atunci când traversează frontierele interne sau externe ale UE. Acest lucru s-a explicat mai pe clar în raportul publicat de agenție la sfârșitul lunii mai, dar în rezumat spune că răspândirea virusului Uh, prin intermediul uh, turismului a fost valabilă la începutul pandemiei, dar având în vedere actuala situație epidemiologică, nu mai este adevărat. Deci, uh, transmiterea virusului din cauza turismului și a călătoriilor se face într-o foarte mică măsură în actuala situație epidemiologică. În al treilea rând, aș vrea să adaug că vinerea trecută Comisia DJ Sant a publicat un raport care a fost acceptat de Comitetul de Securitate și Sănătate cu privire la implementarea unei abordări coerente de testare uh, peste tot în UE. Știți că deocamdată există foarte multe diferite, uh, foarte multe abordări diferite în ceea ce privește testarea peste tot în statele membre. Și, de fapt, uh, în acest raport există mai multe recomandări, inclusiv uh, cu privire la testarea călătorilor sau la um, crearea de um, puncte unde se pot face teste cu răspuns rapid. Aș vrea să spun însă că aceste teste cu răspuns rapid nu sunt folosite pe scară largă în statele membre. Există mai multe proiecte în faza de pilot, însă se așteaptă încă studii de validare pentru a vedea care sunt performanțele acestor teste în momentul de față uh, și care este eficacitatea lor. Apropo de liniile directoare interimare de la OMS, care au fost publicate pe 11 septembrie, Apropo de um, folosirea acestor uh, uh, teste cu uh, um, reacție rapidă, cu răspuns rapid, uh, ce pot să spun este că folosirea acestor teste în aeroporturi sau la punctele de trecere a graniței uh, nu este recomandată în momentul actual. În sfârșit, folosirea acestor teste rapide, evident că suscită interesul atât uh, uh în aeroporturi, cât și în alte puncte unde um, um, ajung multe persoane, dar noi colaborăm cu ACDC, cu OMS, uh, ca să analizăm uh, în aprofunzime aceste teste. Deci avem nevoie de cunoștințe suplimentare să vedem cum pot fi utilizate aceste teste și în ce contexte ar fi uh, foarte utile. Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumim!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 încă o dată cum e mai bine. Aș dori să le mulțumesc petiționarilor. E o problemă importantă de care e interesată această comisie PETI. Am ascultat cu atenție și răspunsurile oferite de Comisia Europeană și în primul rând am observație pozitivă. E bine că se ocupă Comisia Europeană de această problemă, că încearcă să construiască un cadru, poate că e nevoie de niște reguli ale jocului comune în ceea ce privește COVID-19, dar trebuie să se țină cont de specialitățile regionale. Și eu când merg înapoi acasă am aceleași probleme, nu doar că trec două frontiere, ci trec prin șapte regiuni diferite, în fiecare dintre ele dispozițiile sunt altele, așa că nici nu mai știi cum să te comporți. Te uiți la vecinul, ce face el, așa trebuie să fac eu. Aici ai nevoie de mască, acolo n-ai nevoie de mască, acolo poți să stea atâția oameni dincolo, atâția, Așa că mie mi se pare un lucru foarte bun că acum Comisia dorește să se implice și că o face și uh, în același timp există și statele membre. Mai este și o altă poveste, cea legată de testele rapide. Aceste teste urmează să fie în continuare dezvoltate. Criticii spun în continuare că rata erorii e destul de ridicată, că nu prea ajută, însă eu cred că atunci când aceste teste rapide vor fi îmbunătățite, atunci și rezultatele vor fi rapide, atunci cred că, într-adevăr, va fi un lucru important pentru comisie să intervină și aici, să stabilească care sunt regulile jocului și apoi, atât pentru călători, cât și pentru locul unde sunt primiți aceștia, să existe siguranța de care e nevoie pentru că am vorbit foarte mult despre toate aceste diferențe. Ar fi foarte bine dacă ar exista aceste teste rapide la nivel european cât de repede și dacă Comisia s-ar implica și în finanțare. Nu cred că ar fi un lucru rău. De aceea ar trebui să lăsăm petiția deschisă, să sprijinim Comisia Europeană în continuare, să continue munca pe subiect și eu consider la nivel personal că ar fi bine să existe și o finanțare europeană. Există posibilități și o dublă finanțare, să putem să sprijinim sprijinim statele membre. Așa că cer Comisiei să sprijine în mod pozitiv această petiție. Um, thank you very much, Peter. Now has the floor la Mulțumim foarte mult, Peter. Acum doamna Maestră are cuvântul. Muy bien, muchas gracias, señora. Foarte bine, mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi petiționarului care ne-a trimis această petiție și cred că cu toții suntem de acord cu faptul că sectorul turistic a fost deosebit de impactat și din cauza um, situației turismului, întreaga economie a Uniunii Europene a fost afectată, pentru că știm că uh, sectorul turismului reprezintă o cotă parte importantă a PIB-ului din toate statele membre și înțelegem bunavoința din această propunere, uh, ar putea să pară simplu și de bun simț să testăm pe toți oamenii care vin în Uniunea Europeană, mai ales când vin din, uh, din afara Uniunii Europene, dar chiar și când vin din uh, alte state membre. Dar totuși, cred că trebuie să explicăm acestui petiționar, ca și altor cetățeni, că deși pare așa de bun simț, nu este deloc uh, util, poate fi chiar contraproductiv. Pentru că vă dați seama, anul trecut uh, cetățenii europeni au ajuns în Spania într-un număr foarte mare, mai mult de un miliard și jumătate. Vă dați seama ce ar însemna să testăm pe toți acești oameni, cât ar costa să-i testăm deci, uh, și asta, e, vă spuneam, sunt doar cetățenii din uh, alte state UE care au ajuns în Spania anul trecut. Ce a însemnat dacă ar trebui să testăm pe toți cei care uh, ajung în UE prin aeroporturi? Și, cum vă spuneam, este contraproductiv. Așa cum spunea foarte bine și reprezentanta Comisiei Europene și reprezentantul OMS, uh, cineva poate să fie testat la orele 17 în aeroport și să aibă rezultat negativ și la orele 17 și 5 să fie contaminat deci, uh, chiar dacă, uh, de, cum spuneam, există și această grijă legată de uh, costuri, dar poate că uneori dăm această senzație de falsă securitate cetățenilor, mai ales când după ce au fost testați și au un rezultat negativ, poate că nu mai sunt atât de prudenți și nu mai respectă condițiile de securitate și poate că apoi pot să meargă în orice destinație turistică europeană și acolo, din cauza că tocmai a fost contaminat și nu, nu mai respectă condițiile de securitate, să uh, contamineze mult mai multă lume. De aceea spuneam că este contraproductiv. Comisia Europeană a spus că lucrează asupra acestui proiect uh, de coordonare a politicilor europene, astfel încât să evităm această situație în care statul statele membre sunt date să facă fiecare după cum îl taie capul. Și tocmai acest lucru noi ne mai dorim ca să putem să uh, atenuăm um, uh, consecințele măsurilor luate um, pe plan individual de fiecare stat membru, pentru că am văzut că costurile au fost um, excesive și, în plus, dacă am cooperat mai mult, această cooperare ar fi utilă și în domeniul grijilor de sănătate și pentru cercetarea necesară pentru a găsi un nou vaccin și asta nu înseamnă că nu trebuie să sprijinim sectorul turismului, care a fost unul dintre sectoarele economice cele mai afectate. Eu cred că, având în vedere răspunsul Comisiei Europene, eu cred că ar trebui să răspundem petiționarului că această metodă, această soluție pe care el o solicită, nu este utilă și este chiar contraproductivă. Președinta, mulțumesc. Acum dau contul doamnei Zdanoc. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Vreau să îi mulțumesc petiționarului pentru că a deschis acest subiect ne forțează pe noi ca parlamentari și de asemenea forțează și Comisia Europeană să fie mai atentă la informare, să informeze pe oameni în legătură cu problemele existente aici. Și aș fi de acord cu doamna maestra cu privire la motive. Pe, nu le voi uh, repeta, totul costă prea mult și e greu să existe o testare a tuturor călătorilor. Aș dori să vorbesc despre călătorie ca tare. Am avut un prim comentariu din partea comisiei, ne spunea că e un dezastru la frontiere în statele membre, atât în interiorul zonei Schengen, cât și la frontiera cu Bulgaria, de exemplu, și România, ca țări care nu sunt state membre Schengen. E munca noastră proastă în toată Uniunea Europeană, faptul că nu avem România și Bulgaria în interiorul spațiului Schengen. Știm că Parlamentul a fost pentru, problema a fost în Consiliu. Și o altă problemă legată de Schengen, pentru zona Schengen, are de-a face cu introducerea controlelor la frontierele interne, terminale pentru acestea. Aici a existat un eșec. Eu am am făcut parte din grupul în care se lucra se lucra la modificarea regulamentului Schengen și al celui pentru vize. Parlamentul a insistat pe mai multe puteri pentru comisie, o abordare uh, mai europeană, aprofundată la introducerea controalelor la frontieră, însă Consiliul a fost împotrivă, așa că această problemă e înghețată și a fost înghețată timp de un an. Consiliul nu a fost deloc flexibil. Așa că, până la urmă, au insistat ca statele membre să, au, să aibă puterile mai mari și vedeți acum cum se folosesc ele de această putere pentru a avea astfel de controle la frontieră. Așa că propunerea mea ar fi să trimitem această petiție în Comisia Libe, pentru că la Libe acum are loc doar o discuție pe toate aceste subiecte legate de Schengen și probleme transfrontaliere și poate și în Comisia pentru Ocupare. De asemenea, și pe ei preocupă aceste subiecte. Să menținem această petiție deschisă. Perfecto. Ahora... Foarte bine. Acum domnul Giambaschi de la ECR.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 Cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă, pentru că tratează un subiect foarte important. Și în al doilea rând, pentru că această petiție propune o soluție, o soluție care e foarte importantă pentru mai multe state membre, pentru care turismul este foarte important. Această petiție și soluția propusă e importantă pentru Bulgaria, dar la fel pentru Grecia, Spania și Italia. Avem nevoie de un mecanism comun, astfel încât să se garanteze o sigura, siguranță suficientă pentru toți cetățenii care își doresc să facă turism. Acest uh, mecanism ar avea consecințe, consecințe economice și consecințele care se, se resimt acum în economie sunt catastrofale. Comisia Europeană nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Toți colegii au fost de acord cu acest fapt. Acum trebuie să luăm măsurile necesare pentru că, încă o dată, consecințele crizei pe economie sunt mult prea mari. De aceea eu propun să menținem această propunere deschisă, petiție deschisă și să obligăm Comisia Europeană să creeze un cadru sau un mecanism astfel încât cetățenii europeni care ajung într-un aeroport să fie siguri că pot să ajungă la destinația lor. Mulțumesc! Sorry, because sometimes... Îmi cer scuze. Câteodată nu funcționează butonul de speak. După ce am ascultat uh, pe reprezentanții comisiei, propunerea noastră este ca această petiție să rămână deschisă. Propunem să se facă trimitere la această petiție în rezoluția noastră despre Schengen, aprobată în iulie de către coordonator și să trimitem această petiție Comisiei Envi și Comisiei TRAN, uh, pentru că TRAN este responsabilă de sectorul turismului. De asemenea, am putea să facem, cum a spus și doamna uh, Zdanoca, să trimitem poate și Comisiei Libe, în plus de Comisia Tran, pentru că mi se pare că sunt comisiile cele mai competente. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. O petiție prezentată de către Nicolas Larman, uh, de naționalitate franceză, în numele Polinis France, în ce privește impactul utilizării anumitor fungicide de tip SDHI asupra sănătății umane și asupra ecosistemelor. Uh, dau cuvântul petiționarului timp de 5 minute. Deci, domnul Pierre Ruston. bonjour tout le monde. Bună ziua tuturor! Voi vorbi în limba engleză. Această petiție are de-a face cu pierderea biodiversității și e nevoie de acțiuni asupra cauzelor. Prin aceste cauze regăsim și fungicidele. Calitatea sunetului este foarte proastă. Pesticidele, aceste pesticide care distrug mediul și duc la mutații în populația de microorganisme. Vorbim de fungi, bacterii, virusuri. Numeroase laboratoare astăzi confirmă faptul că există consecințe asupra amfibienilor, peștilor, albinelor și așa mai departe. Respirația bicelulară, vitală, este cea afectată Și acum există asemenea interacțiuni cu aceste fungicide care duc la efecte nocive, cum ar fi acidificarea. Aceste substanțe folosite de peste 30 de ani arată foarte clar prin studiile existente că există o toxicitate acestor fungicide SDHI. Acestea afectează celulele, am văzut cum sunt afectate și celulele pacienților care suferă de Alzheimer și asemenea boli. Utilizarea unor modele pe animale pentru a face conexiunea cu o anumită toxicitate în oameni e necesară, astfel încât să vedem care ar putea fi consecințele acestor fungicide și asupra omului. Se pare că, deși oamenii de știință au făcut eforturi și fac eforturi de peste 20 de ani, putem să vedem că nu se cer mai multe informații. Aceste substanțe au fost declarate a nu se încadra în, în obiectivul unor asemenea studii. Însă noi considerăm că e nevoie de modele realizate pe animale. Există acest, această stare dezastroasă în care se află biodiversitatea în Europa. De aceea noi considerăm că ar trebui să fie oprită utilizarea unor asemenea fungicide, cum sunt cele de tipul SDHI. Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc. Acum are cuvântul Claus Belen de la DG Sante din partea Comisiei. Yeah, thank you, Madam Chair, and... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru mica întârziere, însă nu aveam permisiunea să vorbesc, acum o am. Vreau să-i mulțumesc și petiționarului pentru că ne-a tras atenția asupra acestui subiect. Comisia știe deja despre subiect de o vreme și chiar a răspuns în scris în februarie în acest an. Și chiar înainte de acest fapt, câteva dintre studiile care apar în petiție au fost supuse atenției Comisiei prin intermediul altor modalități. Permiteți-mi în primul rând să vă spun că 12 substanțe active din pesticide se află în această categorie a inhibitorilor de succinat hidrogeneză SDHI, despre care ne vorbește petiționarul. Procedura de renoire pentru o parte dintre ele se desfășoară acum, pentru o parte urmează în viitor. O parte din substanțele care sunt menționate în documentele atașate petiției nu sunt aprobate în Uniunea Europeană deloc. Legislația privind pesticidele necesită ca aprobarea substanțelor active să fie revizuită. E acest proces de renoire pe care l-am menționat. În procesul de renoire, toate datele științifice disponibile trebuie să fie puse la dispoziție de aplicanți, inclusiv studiile. Toate studiile care sunt menționate în petiție pot să fie luate în considerare. După o primă evaluare de statul membru raportor, Proiectul de uh, raport este revizuit apoi de EFSA și de celelalte state membre. Se organizează și o consultare publică. Ea și invita pe peționari să contribuie întotdeauna la asemenea consultări publice, astfel încât să ne asigurăm că orice informații au aceștia la dispoziție din literatura de specialitate e inclusă. Ar trebui să apară deja în dosar și ar trebui să fie evaluată de raportor, evaluate de raportor dacă există uh, informații suplimentare pe care le au petiționarii pot să le introducă pe parcursul consultărilor publice și apoi acestea vor fi evaluate în, în perioada de procesare. În linii mari, noi împărtășim preocupările petiționarului și regulamentul prevede acest fapt foarte clar. Impactul asupra organismelor care nu sunt țintă, acele consecințe neintenționate, trebuie să se țină cont de ele pe timpul procesului de renoire și revizuire. Și există acest principiu fundamental să nu existe niciun fel de impact inacceptabil pe organismele care nu sunt organismele țintă. Acest lucru se face pe timpul procesului de renoire, așa cum vi l-am descris. Așa că, în linii mari, noi suntem de acord cu îngrijorările exprimate în petiție. Trebuie să fie evitat un impact asupra organismelor care nu sunt țintă. Avem toate informațiile din partea petiționarului, le-am transmis statelor membre, le-am transmis la EFSA și invităm petiționarul să participe la consultările publice și din nou vom transmite informațiile Comitetului Permanent în luna octombrie și vom pune accentul pe faptul că toate efectele care sunt menționate în petiție sunt luate în considerare pe timpul procesului de renoire. Până acum, statele membre, de fapt, nu credeau că există vreo urgență de a întreprinde acțiuni în afară de acest proces de renoire pe care vi l-am explicat deja și Într-adevăr, le vom reaminti statelor membre și EFSEI să studieze toate informațiile relevante, inclusiv cele care ne-au fost transmise prin intermediul petiției. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Izberardi Barbara. Izberardi Barbara. Hello. <clears throat> Good evening. Uh, <clears throat> I'm speaking on behalf of Polynese. Uh, it's a practitioners and first of all I would like Vă mulțumesc. Dați-mi voie să mulțumesc uh, Comisiei PETI, care, iată, ne oferă posibilitatea de a, simpli, uh, a sublinia efectele negative ale fungicidelor SDHI asupra cetă, uh, sănătății cetățenilor europeni. Există o serie de dovezi în uh, ceea ce privește efectele aceste, acestea negative. Metodologia de evaluare a uh, fitosanitarelor nu țin cont de noile uh, descoperiri ale oamenilor de științe. Mai mult de 300, prin urmare, mai mult de 300 de mii de cetățeni europeni au semnat petiția noastră și au cerut aplicarea principiului precauției. Și oamenii de științe au uh, reacționat. 400 de oameni de știință, într-un articol publicat în Le Monde, au cerut uh, interzicerea utilizării acestor molecule care sunt deosebit de periculoase. Pe uh, website-ul Parlamentului, de asemenea, s-au primit uh, peste 1400 de plângeri în ceea ce privește utilizarea genului acestuia de molecule. Uh, din păcate însă, în ciuda tuturor acestor uh, date, în, uh, în ciuda tuturor Uh, eforturilor depuse de către critici, Comisia Europeană, iată, ne spune că metodologia de evaluare nu se va schimba, că nu există motive pentru îngrijorare. Dar uh, protocoalele uh, actuale uh, pe care, de care ținem noi uh, cont au fost create după, uh, după crearea metodologiei pe care o folosește Comisia Europeană pentru evaluarea diverselor molecule. Deci, iată, evaluarea se face pornindu-se de la o metodologie deja învechită. Iată, din toate aceste motive, nu putem să fim de acord uh, și satisfăcuți de răspunsul Comisiei Europene. Vă cerem să, deschideți, să păstrați deschisă această petiție pentru a pentru a continua dezbaterea aceasta importantă la nivel de Uniune Europeană. De asemenea, cer o reacție din partea Parlamentului European, cel puțin o rezoluție, care să forțeze Comisia Europeană să vină cu acțiuni mai concrete și mai potrivite în contextul gravității situației. Mulțumesc. Urmează domnul Vancouver, PPE. Doamnă președinte, spune domnul Ben Hoover, Huber, uh, deci vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc petentului și uh, doamnei care a intervenit. Mulțumesc pentru punerea în discuție a acestui uh, subiect, de asemenea. Dacă însă vă îndoiți uh, de validitatea metodelor de evaluare și reautorizare, ei bine, să știți că nu sunt neapărat de acord cu dumneavoastră uh, toate evaluările fitosanitarilor, uh, produselor fitosanitare se bazează pe cele mai de actualitate informații științifice și în plus trebuie să ne gândim și la importanța acestor produse fitosanitare pentru uh, viața noastră de zi cu zi. Gândiți-vă doar ce s-ar fi întâmplat în context de pandemie dacă n-am mai fi avut uh, uh alimente uh, alimentele de care aveam atât de multă nevoie. Există, de asemenea, substanțe care au, sunt în curs de evaluare, procedurile de evaluare durează foarte, foarte mult, se fac reevaluări, de asemenea, după cum ne spunea și reprezentantul uh, Comisiei, prin urmare, aceste proceduri mm, mi se par foarte solide. Bineînțeles, vă suntem uh, recunoscători pentru că ne-ați atras atenția asupra acestui subiect, e important uh, să evaluăm în, în, întotdeauna uh, subiectele acestea. Comisiile Envi și Agri cu siguranță ar fi interesate de informațiile din partea dumneavoastră și vom uh, continua uh, eforturile și evaluările, bineînțeles, ținând petiția deschisă. Domnul Saliba, în primul și în primul rând vreau să mulțumesc petiționarului pentru că pune în discuție subiectul acesta atât de important pentru mulți cetățeni europeni, Este vorba despre utilizarea pesticidelor și a efectelor acestora asupra ecosistemelor noastre. Bineînțeles, o temă absolut esențială când vine vorba despre protecția biodiversității. Petiția aceasta vine la momentul potrivit. Și, în plus, e important să discutăm efectele acestui fungicid. Până la urmă, acesta este subiectul petiției. Monitorizarea constantă menită a îmbunătăți legislația în uh, ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Ei bine, asta se întâmplă în mod continuu la nivel european. Încercăm să ne asigurăm că toate produsele folos- respectă criteriul durabilității și respectă de asemenea mediul înconjurător. Ei, pornind de la această idee, bineînțeles, noi apărăm atât agricultura cât și alte sectoare economice europene. Trebuie să ajungem tocmai de aceea la un echilibru perfect între toate aceste domenii deosebit de importante. De asemenea, trebuie să începem o tranziție către o economie care să respecte mediul înconjurător. Cu toate acestea, Iată, avem un caz uh, foarte specific. În ceea ce privește aceste fungicide SDHI, deocamdată nu există dovezi științifice care să dovedească faptul că aceste fungicide SDHI ar avea efecte negative asupra sănătății umane sau sănătății uh, uh, mediului înconjurător. Agenția franceză deja a evaluat această plângere și a ajuns la concluzia că nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește acest fungicid, aceste fungicide. Genul acesta de fungicide sunt importante pentru agricultură, dar la fel de important uh, este, bineînțeles, și uh, sănătatea publică și, bineînțeles, protecția biodiversității. Ei bine, importante fiind cu toatele, trebuie totuși să conchidem că aceste fungicide nu au un efect negativ asupra sănătății publice uh, sau biodiversității. Asta conform datelor științifice disponibile. Dar asta nu înseamnă că nu vom continua să evaluăm eforturile depuse de către comisie, de către agențiile care sunt responsabile pentru utilizarea pesticidelor. dovezile statistice și medicale și științifice, bineînțeles, sunt permanent evaluate. Iată de ce petiția trebuie să rămână deschisă și EFSA trebuie să fie solicitată a compila un raport cu privire la efectele clare ale acestor fungicide. Asta pentru a putea înțelege clar care sunt uh, efectele fungicidelor SDHI. Deocamdată nu ne putem uh, baza decât pe raportul autorităților franceze. Deci, petiția să rămână deschisă și să cerem EFSA un studiu pe marginea acestor fungicide pentru a avea o imagine de ansamblu mai clară. Mulțumesc! Thank you very much. Now has the floor. Um... Mulțumesc. Urmează Frederic Ries. Thank you, Mrs. Chairman. I hope the connection is good. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că uh, mă puteți auzi. Am ascultat cu atenție argumentele care au venit uh, dintr-o parte și din cealaltă. Deci, pe de o parte avem aceste fungicide, SDHI, a căror mod de acțiune afectează nu doar culturile pe care sunt menite a le proteja, ci afectează și omul, râmele și albinele. Se pare că fungicidele acestea, spune petiționarul, ar avea și efecte endocrine eh, de perturbatori endocrini. În același timp, comisia, iată, ne spune că evaluările comisiei sunt eh, cât se poate de robuste. Ei bine, din păcate știm cu toții prea bine că eh, evaluările la nivel de Uniune Europeană nu sunt neapărat dintre cele mai uh, solide. Cu atât mai mult cu cât, uh, iată, în regulamentele cu privire la fitosanitare se spune cât se poate de clar, chiar și în articolul, uh, până, chiar în articolul 1, că principiul precauției ar trebui să fie întotdeauna cel care guvernează orice fel de uh, Uh, decizie cu privire a utilizării unei uh, substanțe chimice sau unei alte substanțe chimice. Uh, sau, iată, în ceea ce privește metodologia folosită pentru evaluarea substanțelor chimice, Ehm, se tot cere de câțiva ani de zile o uh, revizuire a acestei metodologii, dar nu se întâmplă absolut nimic. De ce, întreb Comisia, de ce nu se schimbă nimic? Din 2021 presupunem că toate ambițiile de protecție a mediului înconjurător vor continua să fie la cote cele mai înalte, ehm, dar iar, iar Iată de ce tocmai principiul uh, precauției ar trebui să se aplice. Iată, Renew consideră că petiția ar trebui să rămână deschisă și trebuie să fie trimisă tuturor comisiilor competente, Angri, Agri, Envi, etc. Mulțumesc! I'm sorry, because when I speak button sometimes uh, it doesn't work. Pare rău, butonul meu nu funcționează de fiecare dată. Urmează domnul Thomas Waits. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule Berend, uh, bună ziua, de mult nu v-am mai văzut și mulțumesc de asemenea doamnei Ris pentru intervenția sa. Avem aici de-a face cu o substanță pentru care există noi informații. Dar înainte de a trece la aceste informații, dați-mi voie să vorbesc despre necesitatea uh, reevaluării metodologiei folosite pentru autorizarea anumitor substanțe. Se uh, știe cât se poate de clar că în cazul unor doze mici de uh, pesticid, uh, albinele nu mor în primele 10 zile de la, uh, de la răspândirea respectivei substanțe chimice. Uh, doar în cazul în care toxicitatea este mare, uh, mortalitatea este imediată. Iată de ce trebuie să fie evaluată maniera în care aceste substanțe chimice se acumulează în organismele albinelor, dar și în alte tipuri de organisme. Deci iată de ce spun că această metodologie tehnologie trebuie să fie schimbate pentru a vedea clar care sunt efectele pe termen lung ale diverselor molecule, molecule folosite. Bineînțeles, există o, o, deja o serie de studii în curs Pristin, spre exemplu, este un, uh, o substanță care Uh, este în momentul de față uh, testată. Este o, vorba despre o substanță care se folosește de obicei în combinație cu boscalidul, un fungid, fungicid SDHI și, uh, conform studiilor în curs, pare să că această această combinație este absolut mortală pentru uh, albine. Iată de ce trebuie să îmbunătățim uh, metodologia noastră. De asemenea, trebuie să ne, să ne gândim la toxicitatea și acumularea toxi- toxicității în sol. Deci, iată, trebuie să evaluăm și solurile în momentul în care autorizăm sau nu o anumită substanță. Iată de ce. Uh, uh, totul uh, uh Totul trebuie să fie reevaluat. Și încă ceva. Aceste uh, substanțe sunt uh, uh, deosebit, deseori folosite în combinații cu alte substanțe, precum neonicotinoidele. Și pare să că combinațiile acestea sunt chiar mult mai uh, mortal, uh, mortale pentru uh, albine și pentru alte insecte decât în cazul în care ar fi folosite de unele singure. Și după aceea mai există și pericolul reprezentat de de perturbatorii endocrini, de efectele de perturbatori endocrini. Și pentru aceste substanțe, uh, toate evaluările la nivel european ar trebui să fie regândite. Uh, EFSA ar trebui să se ocupe de lucrul acesta. Deci, iată, trebuie să schimbăm absolut uh, totul pentru a ne asigura că deciziile luate asupra substanțelor noi uh, Uh, sunt într-adevăr bazate pe cele mai uh, noi dovezi științifice. Până la urmă, fungicidele acestea, în plus, trebuie să știm că nu sunt decât în uh, foarte mică măsură folosite în agricultură. Prin urmare, cred că principiul precauției ar putea fi folosit tocmai pentru că efectul nemai utilizării acestor fungicide nu ar fi chiar atât de mare. Mulțumim, urmează domnul Slodovski. Vă mulțumesc. Pesticidele, fungicide, ști, fungicidele știm cu toții sunt otrăvuri și le folosim pentru a distruge organismele pe care nu ni le dorim în anumite medii. Bineînțeles, cercetarea trebuie să fie una continuă. Trebuie să ne asigurăm că unele substanțe sunt autorizate, altele sunt interzise. Din punctul meu de vedere, explicația Comisiei Europene pe care am auzit-o astăzi este convingătoare, prin urmare consider că petiția ar trebui să fie închisă. Thank you very much. Now has the floor. Mulțumesc. Care contul Peter Iar? Ja, vielen Dank. Ich, uh... Vă mulțumesc. În primul rând, sunt de acord cu faptul că e o petiție foarte interesantă și trebuie transmisă Comisiei de Resort, dar aș dori să ne mai gândim la următorul fapt pentru colegii care spun că avem nevoie de o asemenea procedură. Aș dori două lucruri. Dacă o asemenea procedură există, să fie și respectată. Există state membre care fac foarte multe, avem aceste interdicții, dar după aceea primesc un fel de autorizație de la Comisia Europeană pentru a le utiliza. Și apoi a doua poveste are de a face cu fermieri agricultori pe care, care totdeauna se nervează atunci când se importă materii prime. Consecințele sunt aceleași și într-un asemenea caz. De aceea eu cred că ar fi bine să menținem această petiție deschisă și să o transmitem Comisiei Competente pe fond fond, în Uniunea Europeană trebuie să existe aliniere și, bineînțeles, și ce se va întâmpla cu importurile, să existe aceleași condiții și acolo. Astfel, există multe astfel de discu- discuții în cadrul societății și trebuie să vedem ce se poate face și trebuie să existe o abordare echitabilă la tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Așa că să menținem petiția deschisă și să o transmitem în comisia competentă pe fond și vom urmări ce se întâmplă. Mulțumesc! Uh, muchas gracias. Vă mulțumesc. Acum dau câte două minute Uh, petiționarilor ca să poată să tragă concluziile. Mr. Rustin, please press speak button. Vă rog frumos să apăsați pe butonul speak. Domnule Rustin, da. Un punct nu a fost avut în vedere în timpul dezbaterii. Faptul că în timp fungicidele și pesticidele nu au vreun impact asupra randamentului culturilor fermierilor. Riscul este mare pentru sănătate și pentru mediu, pentru biodiversitate și nivelul riscului este incredibil de mare față de beneficiile pe care le aduce agricultorului utilizarea acestor substanțe. Trebuie neapărat să țineți cont de faptul că atunci când fermierii folosesc aceste substanțe, de fapt nu își măresc cine știe ce randamentul culturilor. I would like to add a couple of... Aș vrea să adaug câteva lucruri. Apropo de ce s-a spus, mai întâi, agenția franceză uh, AFSA precum și cea pentru protecția uh, și securitatea muncii, a lansat un al doilea studiu. Această agenție sigur are propuneri de făcut și la nivel european uh, în vederea uh, transmiterea de noi dovezi științifice uh, care să fie avut în vedere uh, în cadrul procedurilor de reautorizare a uh, unora dintre aceste substanțe. Există deja dovezi asupra faptului că evaluarea riscului pe care îl reprezintă aceste substanțe nu mai este adecvată trebuie să se țină cont de condițiile în care au fost făcute testele în trecut și de condițiile în care sunt efectuate testele acum și trebuie să se țină cont de aceste diferențe cât mai repede cu putință. Noile teste trebuie neapărat să evalueze nivelul de toxicitate asupra anumitor molecule Uh, ca de exemplu să fie niște teste care să, um, um, să se aplice pe durată mai lungă de 10 zile, de exemplu. Ori se pare că noile teste uh, și noile standarde nu vor fi incluse în, în noile documente, ceea ce este periculos pentru cetățenii europeni. De aceea, noi ne-am dorit să cerem încă o dată Comisiei Europene să se asigure că în procedurile de evaluare și în, uh, uh, pentru autorizarea sau prelungirea uh, licenței pentru aceste uh, substanțe, deci aceste noi teste să fie incluse. Comisia ne-a spus că procedurile sunt în curs de desfășurare sau că vor fi lansate în următorii ani, pentru că aceste proceduri de evaluare să fie uh, um, o evaluare exhaustivă a nivelului de toxicitate potențial a acestor substanțe, trebuie neapărat să țineți cont de ultimele date științifice și de ultimele teste. De aceea noi vă rugăm să mențineți această petiție deschisă pentru că doar în cadrul dezbaterilor uh, importante din Parlamentul European se poate vorbi despre uh, nevoia de a schimba protocolul de testare acestor substanțe și pentru a uh, se recunoaște nivelul lor ridicat de toxicitate. Mulțumesc! I'm so sorry, Irene. Îmi cer scuze din nou. Nu știu de ce reuș- nu reușesc să folosesc butonul speak așa cum îmi doresc. Am ascultat uh, pe cei doi petiționari, am ascultat și pe reprezentanții comisiei și ce au avut uh, de spus deputații. Propun ca această petiție să rămână deschisă și cerem comisiei să ne spună ce s-a întâmplat la reuniunea Comitetului Permanent uh, uh, din octombrie și de asemenea să știm care va fi uh, avizul EFSA în urma uh, viitoarei uh, ședinței. Deja în martie 2020 am transmis către EFSA această petiție, noi am vrea să obținem un calendar detaliat cu privire la toate substanțele care sunt uh, um, menționate în această petiție și să știm exact uh, care sunt acțiunile ce vor fi luate pentru fiecare dintre aceste substanțe. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9, o petiție 671-2018 trimisă de un cetățean spaniol în ce privește punerea în aplicare a măsurilor disasive pentru pentru a preveni conducerea uh, în stare de ebrietate sau sub influența um, substanțelor stupefiante. Uh, și dau cuvântul petiționarului timp de 5 minute. Perdon, porque la... Îmi cer scuze pentru că atunci când se intervine de la distanță, uh, reacțiile sunt mai lente și uh, reprezentantul comisiei a, uh, Casto um, Lopez a cerut cuvântul, nu, și după aceea trecem la punctul nou de pe ordinea de zi. Yes, thank you very much, madam. Domnul Beren, de fapt. Mulțumesc, doamnă președinte. Nicio problemă. Este foarte greu să uh, știi cine în ce moment cere cuvântul în întâlnirile de la distanță. Aș vrea să reacționez la ce a spus petiționarii. Doamna Ris a spus că revizuirea Uh, acestui document ar fi trebuit să fie gata de, la EFSA încă din iunie. Nu e adevărat, EFSA continuă munca și are de gând să organizeze o întâlnire cu părțile interesate la sfârșitul lunii septembrie și următoarea consultare uh, a gestionarilor de risc uh, ar trebui să aibă loc la începutul lunii octombrie, deci EFSA lucrează din greu la această revizuire ca să respecte termenul limită uh, martie 2021, ceea ce mă aduce la ce a spus un alt deputat și anume că uh, se vor adopta modificări de, la, de către EFSA, că nu e probabil să se adopte astfel de modificări. Eu nu aș face asemenea afirmație, pentru că procedura este în curs de desfășurare la EFSA, deci nu avem de unde să știm ce măsuri va lua sau nu va lua um, EFSA în acest nou document. În sfârșit, în ceea ce privește uh, substanțele menționate de mai multe ori, uh, în primul rând, și aici vreau să vorbesc și despre uh, perturbatorii endocrini. Uh, acest uh, efect de perturbator endocrin um, va fi evaluat în conformitate cu noile proceduri și noile criterii care se aplică tuturor perturbatorilor endocrini. Deci și acești, aceste substanțe fungicide vor fi evaluate. Și în noiembrie 2019 Uh, um, Slovacia a, a fost ultimul stat uh, care a implementat uh, directiva RICI. Știm că mai multe state membre s-au înregistrat întârzieri, dar oricum ce pot să vă asigur este că chiar dacă petiționarea la vorbit despre Slovacia și despre EFSA și despre toate statele membre, noi vom ține cont de ultimele criterii și de ultimele date disponibile când vom uh, face această evaluare. Mulțumesc, doamnă președinte! Și eu vă mulțumesc și așa cum tocmai am explicat uh, în urmă cu câteva clipe, am zis că menținem petiția deschisă și că vom cere Comisiei să ne informeze în scris, să știm exact ce se va întâmpla la Comitetul Permanent din octombrie și în același timp și informația pe care tocmai ați menționat-o, uh, să știm exact ce se va întâmpla la această întâlnire de la sfârșitul lunii septembrie la EFSA. Și vă mulțumim anticipat. Acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, care este petiția 671-2018, unde petiționarul este uh, disponibil de la distanță și dăm cuvântul să-și prezinte petiția timp de 5 minute. Monsieur Fernandez, please press speak button. Domnule Fernandez, vă rugăm frumos să apăsați pe butonul speak.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 Bună ziua și vă mulțumesc, mulțumesc Parlamentului European pentru că îmi permit încă o dată să iau cuvântul în Comisia de Petiție. Numele meu este Jose Fernandez și vorbesc în numele meu propriu și în numele familiilor victimelor accidentelor rutiere din cauza faptului că șoferii conduceau în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Și Uh, vreau să vorbesc în numele celor care uh, acum nu mai sunt printre noi din cauza nenorocului uh, sau a comportamentului irresponsabil a șoferilor. Și aici aș vrea să menționez mai multe victime. Pablo de 15 ani și alte patru victime cu vârste cuprinse între 15 și 32 de ani. Toate aceste cinci victime sunt de fapt um, o picătură în marea miilor de victime de accidente rutiere cauzate de uh, uh, consumul de alcool sau de droguri. Potrivit unui raport anual al Centrului Rutier uh, și de Observare a Traficului din Spania, există din ce în ce mai multe um, cazuri de accidente rutiere cauzate din cauza alcoolului sau a drogurilor și se durează mai mult de 2 ani de zile până când se termină uh, ancheta și se începe procesul și în tot acest timp uh, vinovații, uh, cât timp nu sunt inculpați, pot să continue să uh, conducă. Și în uh, urma uh, trimiterii petiției mele am aflat că statele membre sunt cele care sunt competente cu sancționarea celor care uh, conduc sub influența alcoolului și depășesc limita maximă de um, alcool, deci cu alcoolemie mai mare decât cea autorizată sau care consumă droguri. Dar noi cerem să se um, declară obligatoriu acest alcotest, deci fără efectuarea alcotestului să nu poate să pornească mașina. Ă, pentru că mă gândesc nu doar la șoferi amatori, ci și la șoferi profesioniști, cei care se urcă la volan zi de zi. E adevărat că ă, pentru una dintre aceste categorii ă, testul privind nivelul de alcool în sânge a devenit uh, facultativ, dar acest lucru nu rezolvă cu adevărat uh, um, problema. Noi cerem uh, atât Comisiei Transporturi cât și Comisiei ITRE să se ocupe această problemă. Eu mă bucur că trăiesc în Spania, mă bucur că trăiesc în Europa, într-o societate care continuă să evolueze pe plan tehnologic, s-au investit milioane de euro pentru securitatea autovehiculelor. Nu putem însă să știm care vor fi um, um, nivel, cum se va, în ce condiții se va conduce pe drumurile uh, europene peste câțiva ani. Știu că constructorii europeni au făcut foarte multe eforturi dar dacă mă gândesc la cum putem să um, um, rezolvăm multe cu telefonul mobil, cum putem să mărim nivelul de um, securitate și sunt multe alte astfel de măsuri. De asemenea, există un alt uh, o altă tehnologie, cum prin tehnologia de cloud se oferă informații despre locurile disponibile de parcare sau de asemenea cum prin navigarea prin satelit uh, poate fi facilitată circulația uh, motocic uh, motocicletelor. De asemenea, un alt progres, numărul 112 pentru a chema ajutor peste tot în Europeană, dar din păcate nu s-a făcut încă nimic pentru a preveni accidentele în cazul uh, șoferilor care conduc uh, uh, fiind sub influența drogului sau alcoolului. Ar trebui să existe un asemenea sistem coordonat la nivel european. Mulțumesc, doamnă președinte. Muchísimas gracias. Da- Mulțumesc și vă urăm bun venit. Acum voi da cuvântul responsabilului comisiei, domnul Castro López Benitez, de la uh, Direcția Generală MUV. Buenas tardes. Eh, Bună ziua. Presupun că mă auziți. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună seara. Această petiție a fost deja discutată și eu am fost, cred, la Comisia Peti în martie 2019 și am avut ocazia să-l cunosc personal pe domnul petiționar. Ce s-a întâmplat de atunci până în prezent? Este foarte clar. În momentul uh, în care a fost uh, făcută petiția, s-a făcut o propunere de modificare a regulamentului cu privire la condițiile de securitate în care circulă vehiculele. Comisia a făcut asemenea propunere, deci să existe un test al nivelului de alcoolemie care să fie obligatoriu în toate autovehiculele. Uh, am făcut această propunere în 2019 și uh, compromisul asupra textului final a fost adoptat înainte de vară și a intrat în vigoare în noiembrie 2019. Rezultatul este că sistemul uh, de, de a deci în momentul în care s-a adoptat textul în forma sa finală, a dispărut uh, um, etilotestul uh, uh, antidemaraj. antidemaraj, deși uh, exista în propunerea inițială a comisiei. Deocamdată, ce pot să vă spun este că atunci când uh, s-a făcut o evaluare a sistemelor care urmeau să fie incluse pentru a mări nivelul de securitate în, în autovehicule, s-a hotărât că uh, etilotestul antidemaraj să fie exclus pentru că nu se justificau uh, uh, costurile. Existau probleme uh, legate de posibilitatea de a se comite uh, fraude căci ă, Asta nu înseamnă, chiar dacă etilotestul antidemaraj ă, este prezent, ă, nimic nu-ți garantează că persoana care dorește să conducă în stare de ebrietate nu o va face până la urmă, pentru că roagă pe altcineva să îi deschidă mașina sau să o pornească. Acum, un studiu este în curs de desfășurare și care va analiza o serie întreagă de aspecte uh, legate de uh, consecințele condusului uh, sub influența alcoolului sau a drogurilor. Pe de o parte, ne dorim să avem uh, o vedere de ansamblu mai precisă a, a, a, a dimensiunilor acestei probleme. Așa cum a spus și uh, petiționarul, știm că în Spania, de exemplu, cam 40% dintre decese sunt datorate uh, Um, uh, acestor uh, șoferi, dar uh, felul în care se fac statisticile sunt diferite de la un stat membru la altul. Statisticile pe care ne bazăm noi datează de câțiva ani, dar estimările noastre sunt de 25% dintre decese cauzate de uh, alcool și uh, droguri. Deci uh, nu putem decât să luăm în serios uh, această stare de lucruri. E adevărat că există uh, din ce în ce mai multe uh, droguri care au o influență uh, deloc neglijabilă asupra celor care se urcă la volan. Iar în ceea ce privește prevalența consumului de droguri și de alcool în rândul șoferilor, um, vom ajunge la o concluzie și vom încerca să luăm niște inițiative legislative. Uh, și ne vom baza pe noile tehnologii, ceea ce probabil că va face plăcere uh, petiționarului. E important ca tehnologia să nu fie foarte intrusivă. Noi uh, sperăm și atunci când petiționarul a luat cuvântul a trecută, a vorbit despre acest subiect și anume să existe un sistem care să permită vehiculului ca în mod automat și fără intervenția șoferului, deci acest dispozitiv să poată să uh, nu permită uh, demarajul motorului uh, atunci când șoferul a consumat alcool, dar acest dispozitiv încă nu este disponibil pe piață. Vom vedea în urma efectuării studiului pe care l-a comandat Comisia cum va evolua situația. Sperăm că acest dispozitiv să fie disponibil cât mai repede cu putință în regulamentul general privind securitatea vehiculelor s-a stabilit obligația de a instala uh, detectori ai uh, uh stării de somnolență sau ai uh, um, um, vigilenței scăzute la volan, de exemplu. Și în contextul studiului pe care l-am comandat vom vedea în ce măsură uh, aceste simptome pot să fie depistate atunci când sunt uh, consecința consumului de alcool sau de droguri deci nu se rezolvă neapărat problema șoferilor care uh, comit uh, omor din culpă sau sunt vinovați de accidente rutiere uh, și nu putem să rezolvăm consecințele unui astfel de comportament, dar uh, sperăm să avem rezultatele acestui studiu la începutul anului 2021, în februarie probabil, și în funcție de rezultatele acestui studiu vom hotărâ care este calea de urmat. Există o recomandare a comisiei în ceea ce privește nivelul de alcool în sânge, care este deja destul de veche, cred că din 2001. O posibilitate ar fi să revizuim și această recomandare. Așa cum a spus și petiționarul, să avem o politică, uh, însă stabilirea nivelului de uh, alcool uh, în sânge, precum și nivelul minim de stupefiante, nu pot fi stabilite decât de statele membre. Dar în ceea ce privește instalarea acestui dispozitiv în toate vehiculele, mai rămâne de văzut Uh, uh, oricum, Comisia va analiza posibilitățile de a îmbunătăți această politică de uh, control și uh, sancțiuni pentru uh, cei care conduc uh, sub influența alcoolului și a drogurilor. Sper că am putut să dau răspunsuri petiționarului și membrilor comisiei și vă stau la discuție dacă mai aveți întrebări. Muchas gracias. Ahora ya... Da- mulțumesc. Dăm cuvântul deputaților. Mai întâi, doamna Rosa Istaras de la grupul PP. Buenas tardes. Mulțumesc. În primul rând, doresc să îi mulțumesc uh, uh, celui care îi reprezintă pe petiționari uh, pe 29 martie 2019 s-a prezentat această petiție. Jose a vorbit în numele multor familii și uh, uh, multe dintre victime au fost uh, tinere din cauza faptului că au fost uh, uh accidentați sau omorâți de șoferi care au condus în stare de ebrietate sau după ce au consumat droguri și s-a vorbit despre Diana, despre Pablo și despre mulți alții. S-a făcut această petiție și s-a solicitat ca Europa să facă tot ceea ce poate astfel încât să putem să prevenim pe viitor astfel de accidente și să nu mai trebuiască să uh, cunoaștem atât de multe Uh, tragedii, să nu mai fie atât de multe familii uh, afectate de tragedii și de aceea cerem să existe obligații la nivel european uh, pentru a preveni um, condusul în stare de ebrietate sau după ce s-au consumat droguri. Consiliul nu a acceptat includerea obligatorie a unei asemenea dispozitiv, au vorbit foarte mult despre costurile excesive și despre uh, posibilitatea comiterii de fraude. Eu cred că nu a avut dreptate, pentru că ce poate să coste mai scump decât pierderea unor vieți omenești? Și dacă lumea ar ști că uh, există astfel de posibilități și că s-au, uh, s-au descoperit astfel de dispozitive și că nu sunt aplicate din motive de costuri, este adevărat uh, scandal. Deci petiția lui Jose vine la momentul oportun și am văzut că comisia a reacționat și a comandat acest studiu Um, a căror, a căror rezultat ar trebui să fie disponibile peste câteva luni la începutul lui 2021. Deci, eu vă propun următoarele. Să se lanseze o, o consultare în statele membre, să se uh, vadă dacă există deja un asemenea dispozitiv obligator pentru a, uh, un um, etilotest, de exemplu, antidemaraj, uh, disponibil pe piață și dacă nu există deja Uh, uh, state membre unde acest dispozitiv ar putea să devină obligatoriu. Știu că anumite state, precum Belgia, Letonia, Estonia, uh, Polonia, au asemenea teste, dar Spania nu. Deci, în primul rând, trebuie ca această petiție să rămână deschisă, să așteptăm rezultatele studiului comisiei. Când vom avea rezultatele studiului, acesta se fie discutat la Comisia de Transport din Parlamentul European pentru ca să se creeze un grup de lucru care să uh, muncească și să vedem cum putem să uh, facem ca totul să fie posibil. Uh, dar fără nicio îndoială vreau să spun petiționarului că Europa îi întinde mâna, noi dorim să salvăm vieți omenești și Comisia de Petiții este un instrument extraordinar pentru a, um, um, sensibiliza opinia publică și ca să putem să stimulăm atât uh, Comisia cât și Comisia de Transport să se ocupe de acest subiect. Deci, încă o dată, petiția să rămână deschisă, să așteptăm rezultatele studiului, studiul să fie trimis în atenția Comisiei de Transport să se creeze un grup de lucru și cu toate uh, serviciile de cercetare. Și îți mulțumesc, Jose și uh, mulțumesc familiei lui Pablo și a lui Paulo și a tuturor familiilor afectate de uh, aceste pierde de uh, vieți omenești. Um, muchas gracias, Rosa. Um... Îți mulțumesc, Rosa. Acum dau cuvântul uh domnului Saliva de la SCD. This very topical. În primul rând, le mulțumesc petiționarilor pentru acest subiect important în Uniunea Europeană. Prioritățile Uniunii Europene pentru siguranța rutieră. Prioritatea noastră, scopul nostru e zero decese pe șoselele noastre când analizăm cifrele, decesele, accidentele care duc la răni foarte grave pe șoselele noastre. Vedem că o cauză principală pentru acestea e tocmai condusul sub influența alcoolului. Deși pot să accept faptul că atunci când vorbim despre competențe, competențe de adoptare de reguli rutiere, stabilirea pragurilor în ceea ce privește consumul de substanțe psihoactive, alcool, toate acestea țin de competențele statelor membre. Dar consider că Comisia Europeană ar putea să facă tot mult mai mult pentru armonizarea tehnică. Ar împreună cu ce au făcut pentru alte echipamente care au fost armonizate la nivelul Uniunii Europene, echipamente de siguranță. Și atunci am putea să ne lăudăm cu faptul că reducem numărul de accidente pentru că există această armonizare tehnică. Cred că cercetările științifice au evoluat astăzi și uh, Așa că ar trebui să ne gândim la o armonizare, astfel încât să putem să combatem și această problemă legată de abuzul de alcool și condusul sub influența alcoolului. E foarte important să își continue Comisia Europeană studiile și pot să fac trimitere la un studiu al Comisiei pe care îl așteptăm până la sfârșitul acestui an cu privire la conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive, o inițiativă foarte importantă pe care a inițiat-o Comisia și care va duce la mai multe recomandări de politică. Însă, în același timp, este foarte important și să nu continuăm să închidem ochii în fața acestei probleme, ci să o abordăm și să o abordăm într-un mod eficient și să impunem o armonizare tehnică la nivelul Uniunii când vorbim despre producerea de vehicule, astfel încât să răspundem la aceste probleme. Cred că aceasta ar putea fi o soluție, astfel încât să continuăm să ne îndreptăm spre obiectivul nostru de zero decese pe pe șoselele noastre. Așa că eu sugerez să menținem deschis această petiție și de asemenea să avem și un aviz din partea Comisiei TRAN. Thank you very much. Now has the floor Mulțumesc foarte mult, Peter Iar din partea PP are cuvântul. Mulțumesc. Îi dau dreptate petiționarului. Acesta ne spunea că nu există aceste pedepse bune. Dacă ar exista, n-am avea nevoie de aceste sisteme. Dar apoi când se întâmplă ceva, trebuie să existe și o pedeapsă, așa că eu îl sprijin pe petiționar când spune că trebuie să utilizăm evoluțiile tehnice astfel încât să evităm uh, faptul ca cineva care a consumat alcool să se așeze la volan. Știu ce se întâmplă. Pe unele lucruri până de curând nici măcar ne gândeam că sunt posibile. Avem acum tot felul de uh, automatisme, semnale, telefoane care pot fi trimise în caz de accident. Vedem că există toate aceste progrese tehnologice. Trebuie să folosim inovarea astfel încât să asigurăm și siguranța necesară. Eu sprijin petiția, ca petiția să rămână deschisă și cer președintei noastre să verifice cărei uh, comisii putem să transmitem petiția, cei de la transport, probabil și alte comisii. Cred că e un subiect foarte important, trebuie să se grăsească pe ordinea noastră de zi și să-l discutăm, chiar dacă sunt lucruri care au fost refuzate până acum de statele membre. Iată că timpul a trecut și odată ce trece timpul devenim mai inteligenți și trebuie să folosim posibilitățile tehnice existente, așa că să menținem petiția deschisă și să o transmitem comisiilor care ar fi fi competente pe fond, astfel încât să ajungem la un rezultat. Cu politica e greu, cred că va exista o rezistență puternică din partea statelor membre pe care va trebui să o depășim. Apoi argumentul costurilor. La punctul 2 un punct 2, dacă ar exista asemenea norme legislative comune și aceste sisteme, aceste etiloteste antidemaraj și ce se întâmplă cu costurile, trebuie să uh, vedem ce se întâmplă cu siguranța. Nu, argumentul nu ar trebui să fie costurile, ci dacă asemenea sisteme sunt sigure, dacă funcționează bine și dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie să fie și introduse. Încă o dată le mulțumesc petiționarilor care continuă cu subiectul și cred că trebuie să schimbăm ceva în sens pozitiv. Thank you very much, Peter. Now... Mulțumim foarte mult, Peter. Acum domnul Zlotovski din partea ECR are cuvântul. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru această petiție. Are o importanță deosebită pentru noi. Cu toții ne confruntăm cu aceste probleme. În diferitele state membre există nivel maxim diferit de alcool în sânge, o concentrație maximă de alcool în sânge. Așa că E greu să ne gândim la un echipament care să și funcționeze în practică. Până acum experiențele au fost destul de negative. De exemplu, recent a avut loc un accident la Varșovia, în Polonia, într-un un autobuz din transportul public, șoferul autobuzului se afla sub influența alcoolului și acesta a deconectat echipamentul care detectează alcoolul. A putut să o facă. Un alt exemplu, un binecunoscut producător de mașini a produs un echipament care reacționa și la uh, alcoolul din respirația pasagerilor. Înseamnă că și pasagerii trebuiau să fie treji. Dar întotdeauna se fac progrese, așa că eu sunt pentru transmiterea petiției în Comisia TRAN și menținerea deschisă a petiției. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Acum în încheierea dezbaterii dăm cuvântul din nou petiționarului pentru două minute. Mr. Fernandez, please press speak button. Ah, ok. Ok. Eh, muchas gracias. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Îi mulțumesc uh, doamnei uh, Saras pentru toată, uh, toate cuvintele amabile adresate familiilor. Din tot ceea ce s-a spus, cel mai important este să se facă toate eforturile umane și economice cu putință pentru a se dezvolta tehnologia, dar în același timp nimic nu poate fi comparat cu valoarea pe care o are o viață omenească. Și mai ales atunci când ai doar 15 ani și mm, îți pierzi viața un efort economic, orice efort economic merită uh, să fie făcut atunci când poți să salvezi o viață omenească. Nu există niciun fel de justificare atunci când poți să faci mai multe ca să salvezi vieți omenești. Știu că există uh, multe eforturi care sunt făcute, inclusiv pe lângă constructorii um, um, automobili, tocmai ca să permită salvarea de vieți omenești, știind care sunt competențele statelor membre pentru a sancționa uh, uh, consumul de alcool și de droguri, uh, um, totuși nu este suficient pentru că nimic nu poate să compenseze pierderea de vieți omenești. Sper că această petiție nu va fi închisă și se, că se vor continua eforturile de cercetare și toate tehnologiile care pot să garanteze bunăstarea familiilor noastre și să garanteze viitorul copiilor noștri să uh, fie uh, favorizate și să se investească bani pentru că aceste tehnologii să devină uh, disponibile pe piață. Deci uh, sper că această petiție să fie menținută deschisă atâta timp cât este necesar. Mulțumesc! Muchísimas gracias! Și noi mulțumim petiționarului și putem să îi transmitem tot sprijinul nostru și toate sentimentele noastre de solidaritate față de familia dumnealui și de familiile tuturor celor care uh, au pierdut o ființă dragă. Propunerea președinției este ca această petiție să rămână deschisă așa cum a spus și comisia și așa cum au spus mai toți deputații care au luat cuvântul, nu numai că menținem această petiție deschisă, dar vom trimite statelor membre care nu au răspuns un reminder și vom cere Comisiei Europene ca de îndată ce studiul pe care l-au comandat este finalizat, respectiv în anul 2021, să ne trimită aceste rezultate ale studiului și raportul aferent și la rândul nostru vom transmite acest raport în atenția Comisiei de Transporturi, care este cea competentă. Se încheie astfel ședința de astăzi a Comisiei de Petiții am epuizat toate punctele de pornea de zi. Doresc să spun tuturor deputaților că următoarea întâlnire va avea loc pe 28 octombrie de la 9 la 11 și de la 11 și jumătate la 12 și jumătate și de asemenea în aceeași zi de la 16.45 la 18.45. Și de asemenea vom avea pe 29 octombrie de la orele 9 la 11. Deci avem două zile uh, uh ședința Comisiei de Petiție cu mai multe posibilități și mai mult timp uh, ca să putem să ne facem munca aici în Comisia de Petiții. Mulțumesc tuturor și vă urez o seară plăcută!